So, meine vereinzelten äh, Damen und Herren. Oh, jetzt ist die Nein. Stimate doamne, stimați domni, dragi colegi, bine ați venit! Cel puțin bun venit celor care sunt aici. Am modificat ordinea de zi. Vorbim acum despre conținuturi politice în mod normal ar fi trebuit să avem azi dimineață discuția cu comisarul Tajani, care a, ne-a spus ieri că nu mai poate veni. Nu vă pot spune de ce. Cert este că a fost o urgență politică. Oricum, îi voi transmite o scrisoare din numele, în numele comisiei, pentru că mi se pare că nu este în regulă ce s-a întâmplat. Noi întotdeauna ne străduim să ne organizăm angajamentele astfel încât să ne achităm de toate obligațiile și iată că ne-am trezit acum cu așa o gaură în ordinea de zi. Este o mare harababură. Mă bucur că punctele 13 și 14 au putut fi înaintate pe ordinea de zi. Începem cu revizuirea directivei um, privind securitatea generală a produselor și supravegherea piețelor, colega Coni, care îi dau cuvântul. De, uh, vi prezint brevemente il, paro- il parere... Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta pe scurt acest aviz privind securitatea generală a produselor. Dați-mi voie să explic contextul general. Directiva privind siguranța generală a produselor. Urmează directive din 2004. Anul trecut, în iulie, am publicat un raport privind directiva, luând, ținând cont de structura directivei anterioare și am analizat dificultățile majore care mai existau. În ceea ce privește transpunerea directivei, au existat o serie de dificultăți. Bineînțeles, uh, acestea se datorează spațiului de manevră pe care le au uh, statele membre. Situația nu a fost echivalentă în toate statele membre în ceea ce privește securitatea produselor. De aici a derivat nevoia de a modifica această directivă și a urmat un proces de consultare din partea Comisiei pentru a vedea dacă acest lucru este necesar sau nu. Aș dori să mă refer la punctele mai dificile. Criteriile sunt uh, în funcție de cât de sigur sunt, uh, sunt produsele, trasabilitatea și obligația statelor membre de a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 am decis să prezint un număr de puncte importante pentru a întări mesajul pe care vrem să-l transmitem. De aceea, aș dori să organizăm un sistem unic de supraveghere pentru că noi considerăm că odată cu modificarea directivei și dată fiind armonizarea, este important să avem un glas unic în ceea ce privește securitatea generală a produselor în procesul legislativ. Al doilea punct este trasabilitatea. Trebuie să dăm consumatorilor posibilitatea de a ști de unde provine un produs, de unde provine un serviciu și de aceea rugăm Comisia să se implice în consultări și în evaluări de impact pentru a determina care sunt instrumentele necesare pentru a determina trasabilitatea. Chestiunea microchipurilor, de exemplu, și utilizarea frecvențelor radio sunt uh, doar două exemple în acest sens. Nu doresc să alarmez pe nimeni. Într-adevăr, trebuie să mai uh, discutăm chestiunea costurilor cu comisarul Tajani. Credem că impactul asupra consumatorilor va fi unul simțitor oricum. Apoi mai e chestiunea te- tehnologiilor, noilor tehnologii am dorit să îmbunătățim și sistemul uh, Rapid, astfel încât să fie mai ușor pentru toată lumea să îl acceseze. Și, în cele din urmă, să îmbunătățim sistemul de standardizare la nivel european. Este, în mod clar, nevoie de reguli mai clare pentru a îmbunătăți standardizarea din partea firmelor mici și în ceea ce privește securitatea generală a produselor, standardizarea clar este un element important. Sper să mă bucur de sprijin dumneavoastră, sprijinul dumneavoastră. Sunt pregătită să avem dezbateri. Dacă mai aveți nelămuriri. Mulțumesc foarte mult. <laughs> Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung, äh, ich wollte fragen, ob es weitere Wortmeldungen gibt von den Kollegen. Keine Wortmeldung. Dacă sunt comentarii, nu? Nimeni nu dorește să comenteze? Foarte bine. Înseamnă că ați uh, prestat o muncă bună. Probabil că acest lucru este legat și de faptul că unii raportori din umbră nu sunt aici și poate că unii n-au înțeles cum s-a modificat ordinea de zi. Ordine, uh, comisia este însă reprezentată. Aș dori să o întreb dacă are întrebări sau nu. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să felicit, să o felicit pe doamna Coni pentru o muncă înțeleaptă. Punctele pe care le-a subliniat sunt aliniate cu opiniile Comisiei și noi ne dorim un sistem unitar de supraveghere a piețelor, bineînțeles, în cadrul regulilor pe care le avem și în cadrul aplicării acestora. Este nevoie de este nevoie să facem presiune asupra statelor membre și IMCO este foarte implicat în acest sens. Trasabilitatea este foarte importantă. Parlamentul în 2008 a lucrat mult în acest sens cu noua, noul cadru legislativ când s-au introdus noi dispoziții de trasabilitate. Suntem eh, sunt acum adaptate aceste măsuri cu pachetul de care v-am vorbit. În ceea ce privește microchipurile, doamna Comi deja a pus degetul pe rană Problema este a costurilor, în special în, pentru obiectele mici, de exemplu un pix care costă 50 de cenți și apoi mai sunt problemele de protecția datelor, cu care se va îndeletnici colegul meu însă. Un alt punct pe care aș dori să-l subliniez este punctul 7 privind sancțiunile. Am dorit să fim uh, mai clari în privința aceasta, că este un câmp minat pentru că intrăm în sfera sistemelor naționale de drept, unde nu prea avem competențe. Aceasta a fost o dezbatere pe care am avut-o când a fost adoptat pachetul acum 2 ani. Dar, bineînțeles, încercăm să fim cât se poate de clari. În rest, Munca a fost uh, de bună calitate. Cred că avem aceleași opinii privind standardizarea. Deci, mulțumesc din nou. Danke mich uh, auch ganz herzlich und wenn keine weiteren Wortmeldungen. Dacă nu sunt alte cereri de intervenție, atunci putem uh, trece la următorul punct, la punctul 14. avem o mică modificare la amendamente. 16 noiembrie, ora 12. Acesta este de, aceasta este data limită pentru introducerea amendamentelor. Trecem atunci la punctul 14. Este vorba de raportul 2010 privind implementarea programelor de politică pentru coeziune pentru perioada 2007-2013. Domnul Souza Wagner este raportorul căruia îi dau cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, e vorba de un proiect de aviz la raportul de fond uh, pe care îl face Comisia pentru Dezvoltare Regională. Ca să informez pe colegii deputați care trebuie să se ocupe de foarte multe dosare și care trebuie să fie informați de fiecare dată. Deci e vorba de raportul Comisiei privind uh, raportul 2010 uh, uh, privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Această comunicare oferă pentru prima oară o privire de ansamblu a acestor programe și uh, se bazează pe rapoartele strategice pe care le-au uh, întocmit statele membre. E vorba de un nou instrument pentru a cunoaște mai bine realitatea. Și deși deocamdată nu ne oferă decât o imagine parțială, această comunicare este deosebit de interesantă ce constă politica de dezvoltare și coeziune și care este scopul acesteia? După părerea mea, e vorba de două uh, provocări majore. În primul rând, dezvoltarea regiunilor mai sărace și, în al doilea rând, reducerea uh, disparităților sociale și economice în cadrul Uniunii Europene. Sunt niște obiective de bază pe care trebuie să le înțelegem dacă vrem să știm cum funcționează instituțiile europene și cum se desfășoară uh, construcția europeană. Deci trebuie să vedem cum sunt articulate aceste obiective prin trei tehnici, prin convergență, competitivitate și cooperare interregională. Această comunicare are ca scop o înleznire a dezbaterilor dintre statele membre și regiuni și instituțiile comunitare. Ce putem înțelege din concluziile acestei comunicări? Două aspecte. În primul rând, că se fac progrese pentru a ne asuma angajamente legate de investițiile privind uh, modificările structurale. De exemplu, se, creș- se cresc investițiile pentru cercetarea și dezvoltarea IMM-urilor, se, se promovează un transport urban ecologic, uh, se introduc politici de învățare continuă și așa mai departe. Progresele sunt clar relevante și comisia le salută în această comunicare. Însă în alte domenii aceste progrese nu se pot aplica, deci nu putem spune că uh, aceste programe au fost puse în aplicare în mod uniform. Și printre lacunele prezentate apare, apar și competențele comisiei noastre. De exemplu, în, cadru, în cazul energiei se spune că progresele sunt lente, doar 13,2% din fondurile pentru programe energetice și din acestea doar 29,3% au fost uh, atribuite pentru energia regenerabilă. S-au făcut progrese, însă sunt niște progrese nesemnificative, am putea zice. În ceea ce privește internetul, internetul cu bandă largă și răspândirea acestuia nu se face uniform, doar 18% din fonduri aici au fost folosite. Pe de altă parte, în ceea ce privește TIC-urile și aici răspândirea acestora este redusă și puțin omogenă. De aceea noi de la Comisia ITRE, în raportul nostru, vom sublinia două aspecte fundamentale, pe care le subliniez acum. În primul rând, îi vom cere Comisiei ca economiile de energie să fie integrate în mod automat uh, în condițiile necesare pentru a acorda Uh, fonduri de coeziune și structurale. Deci acesta va fi principala noastră contribuție. Și în al doilea rând vom cere să se crească fondurile atribuite pentru a crește eficiența energetică și ponderea energiilor regenerabile. În al doilea rând, ne-am dat seama că există o dezvoltare inegală a politicilor în domeniul digital și vom spune acest lucru clar în raportul nostru. De aceea îi vă cere Comisiei, dar și statelor membre, să crească sprijinul pentru aceste tehnologii ale informației și comunicării, stimulând inovarea în rândul acestora și uh, stimulând toate eforturile pentru a promova investițiile în noile rețele cu viteză înaltă, niște rețele competitive care să garanteze uh, accesul la internet ca serviciu universal pentru a uh, reduce astfel uh, fractura care există între cetățeni la acest nivel. Trebuie spus că în ziua de astăzi modul în care este configurat internetul ca serviciu universal eh, reprezintă unul dintre obiectivele cele mai progresiste și inovatoare pe care le poate avea Uniunea Europeană. Dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecutul nostru, de-a lungul istoriei, în ultimii 150 de ani, putem compara acest lucru cu școlarizarea obligatorie. ceea ce a fost, deci în trecut, școlarizarea obligatorie, uh, putem spune că e în prezent acest uh, acces universal la internet pentru a reduce această prăpaste digitală care există între cetățeni, între cetățeni mai săraci, mai bogați, uh, cetățenii de la țară sau de la oraș. Deci e unul din aspectele pe care le vom sublinea în raport. Și în ultimul rând, aș vrea să vă spun că uh, menținem legătura cu raportorii din umbră de la diferitele grupuri politice. Așteptăm, bineînțeles, să colaborăm și să întocmim acest raport. Vă mulțumesc! Äh, vă mulțumesc. Aș dori să vă întreb dacă există cerere de intervenție. Nu pare a fi cazul. Dacă comisia dorește să intervină? Da, se pare că da. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Gabriela Cucucicova, DG. Vă mulțumesc. Sunt Gabriela Cucucicova de la DG Politici Regionale. Îi mulțumim raportorului pentru proiectul de aviz. Salutăm sugestiile făcute în acest proiect de aviz. Aș avea însă câteva comentarii în legătură cu condiționalitatea și ponderea fondurilor de coeziune în ceea ce privește investițiile în domeniul energetic. Regulile de investiție pentru politicile de coeziune sunt consfințite în regulamentul Comisiei privind politica de coeziune și în acest regulament nu se menționează condiționalitatea, însă Comisia analizează acest concept pentru Uh, programarea viitoare. În cel de-al cincilea raport de coeziune se vorbește despre această chestiune. Vor avea loc discuții publice în următoarele luni, mai ales în uh, cadrul forului pentru coeziune care avea, va avea loc în luna februarie. Comisia vrea să consolideze, bineînțeles, um, structura acestor politici prin această condiționalitate. Deci se va vorbi clar despre acest lucru. Și al doilea lucru. Ponderea investițiilor pentru energie în cadrul politicii de coeziune. Comisia abordează această chestiune în mod bilateral, deci cu statele membre. Și trebuie să ne dăm seama că, în primul rând, statele membre sunt cele care trebuie să aibă această inițiativă să se adreseze Comisiei pentru a lansa această dezbatere. Deci e la latitudinea statelor membre. Comisia are și instrumentul Jasper de asistență tehnică pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare proiecte majore în sectoare cheie, cum ar fi și cel energetic. Iar acest instrument are ca scop uh, bunătățirea calității proiectelor uh, cu care lucrăm. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Nu par să fie alte cereri de intervenție. Înseamnă că și dumneavoastră ați făcut o muncă de calitate. Deadline-ul pentru amendamente este astăzi la amiază. Și vă propun acum să înaintăm punctul 15, unde raportor este Vladimir Remek. Asta dacă domnul coleg Remek este de acord. Îl discutăm acum. Sper că grupurile de lucru au avut grijă ca raportorii din umbră să fie informați ca să nu avem neplăceri, să nu avem dificultăți. Domnul Remek, aveți cuvântul. Děkuji, pane předsedo, eh, eh, i když je to trošku neočekávané. Mulțumesc, domnule președinte. Este oarecum surprinzător, e de vreme dimineață, dar să vedem ce putem face. Poate știți că raportul meu se discută de ceva timp. Iar uh, asistenții mei, împreună cu mine și alți deputați, bănuim că situația acum este chiar mai grea decât atunci când am început lucrurile la acest raport. De ce spun că situația este mai grea? pentru că problemele pe care le-am avut dinainte persistă în continuare, și anume problema finanțării, și rămâne în picioare întrebarea ce vom face după. Ținând cont de informațiile pe care le am la dispoziție și am participat la mai multe conferințe la nivel înalt pe această temă, se pare că nimeni nu pune sub semnul întrebării proiectul în sine proiectul este dorit în continuare. Și aici se regăsesc și motivele în acest sens prezentate în raport. Europa dorește să-și mențină nivelul de competitivitate, în special față de Statele Unite, Federația Rusă, China și față de alte țări. Un element esențial din punctul meu de vedere rămâne în continuare faptul că nu avem informațiile necesare din partea Comisiei, informații pe care Comisia ne le-a promis de altfel de mult timp. Și până când nu vom dispune de acest material, de fapt, nu are sens să terminăm raportul meu și nici nu are sens să mai continuăm lucrările la acesta. Comisia este cea care deține toate informațiile vitale referitoare la acest proiect. Recent am aflat că politica spațiului va fi inclusă într-o comunicare referitoare la politica industrială. Însă, din păcate, n-am avut ocazia să vorbim cu Comisia săptămâna aceasta, așa că nu știm exact cum stă situația. Un al doilea element esențial, esențial din punctul meu de vedere. Se pare că o serie de state membre vor să scape ușor, să nu se implice în acest proiect. Și cred că aceasta este rezultatul comportamentului Comisiei, așa cum spuneam mai devreme, și rezultatul lipsei de informații Mă voi opri aici și am să ascult întrebările din partea colegilor. Bedanke mich auch herzlich. Wortmeldung. Vă mulțumesc și eu. Prima întrebare este din partea colegului Brezina. Za slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu punctul de vedere al raportorului. Am așteptat cu nerăbdare informațiile de care aveam nevoie pentru acest proiect. Și aș merge și mai departe decât raportorul și aș vrea să cer biroului comisiei noastre să utilizeze biroul președintelui Parlamentului pentru a trimite o întrebare în mod oficial și a vedea ce se întâmplă cu acest proiect, pentru că n-am reușit să identificăm din ce cauză a apărut această întârziere. S-ar putea să existe o problemă în cadrul Comisiei Europene, s-ar putea să existe multe alte complica- complicații, dar ar vrea să vrem să știm care este sursa acestei probleme, pentru că altfel nu putem face progrese. Mulțumesc. Duncan? Mulțumesc. Domnul Toznovski are acum cuvântul. Că colegul Umă, de cui până za... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu ce au spus colegii mei. Când am fost raportor pentru proiectul Galileo, Comisia ne spunea întotdeauna că până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, detaliile referitoare la finanțare vor fi la dispoziția noastră. Iată ce auzeam de la Comisie. De asemenea, ne spunea Comisia că problema proprietății va fi hotărâtă pentru a putea stabili ce se va întâmpla cu proiectul și mi se pare că ținând cont de noile aranjamente administrative pentru Galileo, ne lipsesc în continuare informațiile din partea Comisiei și nu putem face nimic din această cauză. Iată de ce susțin punctul de vedere al domnului Remec, dorința acestuia uh, de a merge mai departe cu raportul, însă pentru noi trebuie să vedem unde va ajunge acest proiect și dorim să mergem dincolo de 2013-2014. Iată de ce avem nevoie de informații detaliate din partea Comisiei. Și știm cu toții că aceste date 2013-2014 sunt foarte importante pentru sistem, pentru ca acesta să devină realitate. Și îmi pare rău că n-am reușit să ne întâlnim cu comisarul astăzi, pentru că dânsul ne-ar fi putut da informații folositoare. La comisia noastră s-a discutat de mai multe ori ni s-a spus că informațiile financiare și administrative vor fi puse la dispoziția noastră și avem nevoie de ele pentru a putea redacta raportul, pentru că altfel nu știm ce se va întâmpla cu raportul. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină din partea Comisiei? Dacă doriți dumneavoastră să interveniți, vă rog. Micro, please. Yeah. Thanks, Mr. Chairman. Um, I'm speaking. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc din partea secretarului general, secretariatului general. Comisia a pregătit calendarul și ar fi trebuit să avem o discuție a experților la ora 11, însă din cauza schimbării care a fost făcută în ultimul moment n-a fost posibil. Voi ține cont de comentariile dumneavoastră și voi reveni cu informații. Mulțumesc! Gut, ich bedanke mich. În regulă. Vă mulțumesc. Domnule coleg, doriți să interveniți din nou? No, je to samozřejmě bohužel tem. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, nu este prima oară când, în cazul unui proiect remarcabil al Uniunii Europene, un proiect care interesează aproape întreaga lume, întârziem. Aceasta nu ne aduce o imagine pozitivă, din potrivă. Am văzut de nenumărate ori în ultimul timp cum opinia publică din Europa începe să critique acest proiect pentru că, de fapt, nimeni nu știe nimic despre proiect și e imposibil să afli orice fel de informație. Există tot felul de scurgeri de informații, în mod voit sau nu, care nu fac decât să submineze acest proiect. Și cred că e păcat, pentru că aceasta ne induce în eroare. Și e păcat că nu am reușit să dezbatem această chestiune într-o atmosferă mai liniștită. Poate că nimeni altcineva nu dorește să spună nimic în legătură cu această chestiune, dar m-ar mira. Vreau să mulțumesc oricum colegilor care au luat cuvântul pentru a mă susține și sunt oarecum de acord cu sugestia domnului Brezina. Ar putea fi o idee interesantă. Poate ne putem întâlni cu raportorii din umbră și să vedem dacă găsim o soluție pe care să o prezentăm colegilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet! Am o mare înțelegere pentru cele expuse aici. Nu este acceptabil ce s-a întâmplat. Cred, domnule Reme, că ar trebui să faceți această propunere trebuie să acceptați propunerea domnului eh, Brezina și să cooperați în calitate de raportor din umbră și poate încă o propunere din partea mea. Să transmit o scrisoare domnului comisar Tajani din partea noastră a tuturor, din partea dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să decideți. Pentru că de luni de zile ne chinuim să progresăm și nu se poate și trebuie să transmitem un semnal. Propunerea mea este așa. Așezați-vă împreună la o masă, discutați. Eu sunt pregătit să o fac împreună cu dumneavoastră, să scriu această scrisoare și să creăm presiunea de care este nevoie. Suntem de acord pe punctul ăsta? Da. Atunci, vă mulțumesc. O să rog secretariatul să lucreze în această direcție. Și astfel am încheiat și acest punct 15. Avem acum timp pentru că să facem o pauză pentru că doar la 10 începe votarea electronică. Vă rog așadar să fiți la 10 punctual în sală. Mulțumesc! închis.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 Meine, kann man beginnen? Can we start? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Stimați colegi, ajungem la vot. Este vorba de un vot important și complicat în același timp. Haideți să fim atenți, da? pentru că avem câteva observații de făcut. Mai întâi, după vot, voi striga din nou punctul 15 privind politica spațială, pentru că între timp reprezentantul Comisiei a ajuns și aș dori să dau Comisiei încă o dată oportunitatea de a-și prezenta punctul de vedere vis-a-vis -vis de acest punct. Dezbaterea a fost una cu multe întrebări deschise. Așadar, după vot, acei colegi care doresc să plece, să plece repede, iar ceilalți care sunt interesați de acest subiect, să rămână pentru a putea dezbate acest, acest punct împreună cu Comisia. A doua observație. Și aici vă rog să fiți cât se poate de atenți. Ieri seară, la 8 sau 9 seara, am primit listele de vot și la 9 sau 10 am primit lista din partea grupului meu politic. Nu știu, adică nu vreau să vă spun de ce lucrurile stau așa, dar vă spun un lucru. La următorul vot, listele care vor ajunge prea târziu seara nu vor mai fi privite, primite pentru vot. Vor fi amânate. Și vă spun și de ce. Pentru că pentru mine, ca președinte, și am avut multe ajutoare, a fost dificil să analizez toate aceste liste. Pentru colegii care votează astăzi, este imposibil să voteze corect dacă listele ajung doar târziu în seara de dinainte. Chiar imposibil. Și nu vreau să fac niciun reproș nimănui. Dar așa nu pot merge lucrurile dacă ne dorim să votăm corect și cinstit. De aceea vă rog să mă ascultați. Listele trebuie să fie puse la dispoziția noastră în după amiaza de dinainte zilei de vot. Dacă acest lucru nu este posibil, votul se va amâna, lucru care nu este grav în sine, dar așa se va proceda. Intenția mea a fost de a face acest lucru încă de astăzi, dar temele sunt prea importante și să nu uităm că săptămâna care tocmai a trecut a fost una importantă, mulți colegi au lipsit, au existat multe dificultăți Vă rog să aveți înțelegere așadar și să fim de acord că așa nu mai pot merge lucrurile. Aceasta este a doua observație pe care am vrut să o fac. A treia este următoarea. Vă rog să aveți înțelegere din nou. Este o listă de vot extinsă, cu multe voturi complicate. Am avut uh, o problemă tehnică. Tehnicianul nostru, Lewis, nu este azi aici doar de, din secretariat poate fi utilizată această instalație de vot. Nu înțeleg toate chestiunile astea tehnice, dar nici nu trebuie să le înțeleg. Am încercat să organizăm lucrurile în așa fel încât să meargă bine. Vă rog să aveți răbdare. Cred că va funcționa instalația cum trebuie. Apoi, uh, colegul Thomas a dorit să intervină privind ordinea de zi. Uh, Mulțumesc. Vreau să vă întreb Într-adevăr, sunt de acord cu faptul că nu putem lucra bine dacă primim lista de voturi atât de târziu și propun să punem acest punct pe ordinea de zi a întâlnirii coordonatorilor. La acele rapoarte unde aveam întâlniri tehnice cu asistenții noștri, cu funcționarii, e important ca acolo voturile să ajungă la timp și din multe motive pe care nu vreau să le prezint aici, există o strategie din partea grupurilor politice să nu permită astfel de întâlniri cu staful nostru, unde trebuie hotărâte și analizate detalii tehnice ale acelor rapoarte. Și iată de ce e o problemă cu aceste întârzieri deosebite, care cred că trebuie discutate la întâlnirea coordonatorilor pentru a găsi soluții. Vă mulțumesc pentru sugestii și pentru sprijin. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă susțin și vreau să adaug că am observat că există o degradare a calității muncii parlamentare, astfel încât cetățenii într-o bună zi ne vor reproșa că am votat uh, cine știe ce. Și vreau să adaug că textul amendamentelor de compromis ne ajunge prea târziu iar coordonatorii n-ar trebui să accepte de fiecare dată ca amendamentele să fie depuse în engleză doar. Avem o degradare în ceea ce privește ritmul de muncă, multilingvismul, deci pe scurt cred că trebuie să reexaminăm din nou felul în care lucrăm la Parlament. Vă mulțumesc și puteți fi siguri că nu vom mai discuta mult. Data viitoare vom proceda exact așa. Bun. Primul vot este pe tema cărbunelui. Raportorul, este domnul Jadot. Aveți documentele în fața dumneavoastră, la, de asemenea lista de vot. Și începem. vis a -vis de amendamentul 28. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, Trebuie să votăm. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 70 pentru. Împotrivă. Să repetăm. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72. Nu, acesta cade. Și acesta 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Deci compromisul 1. Avem problema tehnică, deci să nu uităm. Trebuie. Facem un test. Deci un vot test. Vremea e frumoasă, da sau nu? Două voturi sunt prea multe. Yes. Yes. Din partea PPE-ului, două voturi prea mult. Acum e în regulă. Acum trecem la vot pentru compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Rezultatul. E clar. 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 15 pentru, abți împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri respins. 85 pentru, abțineri, împotrivă, abțineri, respins. 86 și 85 au fost dintr-un foc, 84 pentru, cu amendamente orale, pentru, deci 84 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, Nu este clar. Din nou, 84 cu amendamentul oral. Haideți să o facem pe cale electronică, vă rog. Votul este deschis. PPE, un vot prea mult. Adoptat. 83 cu amendamente orale. Nu, acesta cade. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3 pentru. E o problemă, domnule Gheveci? Aș dori să se șteargă cuvântul only din propunerea de compromis. În a doua parte. Da, acest lucru pare să fie convenit între raportori, deci cuvântul only este eliminat. Sunteți de acord? Bun, atunci trecem la compromisul 3 cu această mică modificare. Cine este pentru? Compromisul 3 cu modificare, așadar. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 85. Pentru. Îmi cer scuze, îmi cer scuze. 95. Greșeala mea. 95 așadar. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Pentru. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Trebuie să verificăm. Nu este clar. 100, așadar, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Respins așadar. 101. Osută unu. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins? Osută doi cade, 20 cade, 100 103. 103 aici trebuie să votăm. Pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. Douăzeci așadar aici e clar. 104 cade. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 22 pentru împotrivă, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. 24. Așadar, votul este închis. Adoptat. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-mi dau seama. Repetăm. 25. Pentru. 25 pentru. Mâinile sus. Împotrivă. Abțineri. O facem pe cale electronică, e prea nesigur. 25 pentru. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 26 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 108 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 109 pentru, acesta cade. Douăzeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri respins, 112, 113 și 114 pentru împotrivă, abțineri. Vot electronic. Trebuie să verificăm. E la limită. Greu de recunoscut. Votul este deschis. Deci 112, 113, 114. Votul este deschis. Un vot PP este în exces. Trebuie să repetăm procedura. Vă cer scuze. E vorba de o eroare. Trebuie să repetăm votul pentru 112, 113, 114. Votul este deschis. E în regulă acum? Două voturi pe în plus. Rar se întâmplă așa ceva. Adoptat. Ajungem la 29 pentru, împotriva. Din nou. 29 pentru, împotriva. Abțineri, adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Check. Verificăm. Vă cer scuze, dar nu e ușor deloc. 30. Votul este deschis. Respins. 30 pentru, Vă cer scuze, vă cer scuze. 31, 32 e caduc, 2 este caduc. Nu, nu. 31 muss abgestimmt werden, weil 30 abgelehnt worden ist. Dankeschön, ich habe da meine Liste falsch gesehen. Vă cer scuze, m-am uitat greșit pe listă. Deci 31, pentru. Cine este pentru la 31? Împotrivă. Abțineri? Verificăm electronic. 31. Votul este deschis. Un vot PP prea mult. Votul este închis, se adoptă. Ar trebui să votăm uh, și la 32 atunci. 32, cine este pentru? Împotrivă. Socialiștii nici nu votează în momentul de față. 32, așadar, încă o dată. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Compromisul 5, votul este deschis. Două voturi pe prea mult. Votul este închis. Trebuie să votăm din nou, am avut o problemă tehnică. Din nou, votul este deschis. Ok, we can close. În regulă, închidem votul. Se adoptă. 27 pentru, 25 împotrivă, o abținere. Ajungem la punctul 33. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. 34. Treizeci și patru și treizeci și cinci sunt caduce. Trecem la trei. Cine este pentru? Adoptat. 36 pentru. Împotrivă.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 27, 27, deci respins. Compromisul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. A fost clar, cred eu. Vreți să se verifice electronic? Da? Bun. Verificăm așadar. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Este clar, cred. Trecem la 37. Pentru? Împotrivă? Abține respins. 41. 41 și 43, așadar. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 38 pentru, împotriva, abținere adoptat. 39 pentru, nu, acesta este caduc. E foarte complicat pentru că nu este vorba doar de compromis și de ce este mai greu. 40 este caduc. 4. Și acesta este caduc. 42. Aici votăm. Pentru? Împotrivă? Votăm, așadar. Mă ajutați foarte mult dacă chiar ridicați mâna. Deci 42. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Compromisul 7 îl verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 26 pentru, 26 împotrivă. Ajungem la 45. Pentru, împotrivă, din nou, 45, pentru. Mulți nu votează. Împotrivă. Respins. 44. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 și 49 sunt identice. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, adoptat. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri, adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vodul este deschis pentru 53. Acum este închis. Adoptat. Cincizeci doi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Adoptat. Ajungem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptată. Trecem la 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 11 pentru. Check pe 64, da? Verificăm 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Mulțumesc. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Nu, acesta este caduc. Ajungem la votul final, dar înainte de aceasta, domnul Jadot. Monsieur le Président, euh, Domnule președinte, înțeleg foarte bine dimensiunea culturală, politică, socială și economică a exploatării minelor de cărbune, însă cred că este ceea ce este votat aici este responsabil nu doar din punct de vedere bugetar, ci și din punct de vedere economic, social uh, și așa mai departe. De aceea doresc ca numele meu să nu fie asociat acestui raport. Mulțumesc. Am luat notă. Acum votul Electronic, final, votul este deschis. Votul este închis. Nu, acum este închis. Se adoptă. Felicitări. Raportul se adoptă. Pe cine să felicităm asta? Felicităm majoritatea. Trecem la punctul 8 eficiența energetică, uh, lucrurile se complică și mai mult. Bitte da um- auch wieder um Ihre Hilfe. Also, wir fangen an. Foarte bine, vom începe. Amendamentul 63 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru. ...65 este cadou, nu-i așa? Deci, 83. Vom face un vot electronic. La amendamentul 83, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 28 la 24 se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 plus 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9. Nu. Verificăm la 89 s-a deschis votul. Pentru amendamentul 89. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Nu știu ce se întâmplă, așa că vom face o verificare electronică la a doua parte, la 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un PP în plus. Se respinge. Osta 116. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12 plus 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90. Nu, la 12 plus 1 vom face o verificare electronică la amendamentul de compromis 12 plus 1. S-a deschis votul. Nu, se respinge. 90 e caduc, compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Trebuie să votăm separat la 91 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Și acum ce se mai întâmplă? Verificăm 91. Verificare electronică la amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122. Votăm în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, vom face o verificare electronică la 122, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge.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 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare electronică la 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum. Următorul este caduc. 187 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică la amendamentul 187. Dragi colegi, ați cerut să facem o verificare, deși încă nu pronunțasem care era rezultatul, așa că vă propun să votăm întâi și să facem lucrurile mai ușoare. La 187, mâinile sus și pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Dar dacă doriți verificare, o vom face, verificare electronică. La 187.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 226 caduc. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 233 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 234 pentru, în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la a doua parte, la amendamentul 234. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, abțineri, se adoptă. 98 în două părți, prima parte pentru, a doua parte este caducă, 238 în adiție, în adăugire, raportorul dorește să intervină, vă rog. Domnule președinte, în legătură cu amendamentul 238, a doua parte, la aliniatul 20, cred că este acoperit deja de compromisul 28. Ok. Foarte bine. Deci nu mai trebuie să votăm. Trecem mai departe la 245, cred. Nu. Compromisul 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254, 55, 56, 57 identice pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 plus 1, pentru, e foarte complicat acesta, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 268-69 caduce, compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ...272, adăugire, domnul Benson. Și aici, acest punct este acoperit de amendamentul 32. Uh, Mulțumesc pentru că ne-ați uh, spus acest lucru și acesta este caduc. Domnul Jadot, îmi pare rău, domnule președinte, dar am o obiecție de făcut. Cred că acest amendament nu este acoperit. Deci ce vom face? Unul spune că e acoperit, celălalt spune că nu. Am avut deja probleme de genul ăsta ce să facem cu astfel de amendamente complicate. Trebuie să hotărâm într-un fel sau altul. Și dacă insistați, cred că trebuie să supun votului acest amendament. Sunteți de acord? Se pare că asta trebuie să fac. Deci 272 pentru, pentru 272 împotrivă, abțineri, se respinge. Iată, am rezolvat problema. Următorul. 284, 84, 85, 86 împreună. Dragi colegi, sunteți de acord să le votăm împreună în bloc? 284 până la 286. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. Compromisul 32 Vreți să facem o verificare la amendamentele anterioare? Foarte bine, vom face verificare electronică la 284, 285, 286 ca adăugire. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. La un vot. Foarte bine, mulțumesc. Compromisul 32 plus 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 301 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 301. S-a deschis votul. Un vot PP în plus. S-a închis votul. Se adoptă. E foarte greu să ne dăm seama de aceste voturi. Compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cea de-a doua parte, trebuie să votăm separat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral. pe care trebuie să-l includem. Așa că să facem o verificare electronică la a doua parte la 311 cu amendamentul oral, nu, fără amendamentul oral, rectifică președintele. Deci doar a doua parte de la 311, verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul oral al raportorului pentru, împotrivă, vă rog, ridicați mâinile. Se adoptă, dar e foarte greu pentru că nu mă ajutați. Trecem la 312 pentru, împotrivă, verificare electronică la 312. Îmi pare rău, dar trebuie să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Îmi pare tare rău, dar câteodată e foarte greu să văd care este rezultatul votului. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 321 pentru, împotrivă, Vă face o verificare electronică la 321. S-a deschis votul. Se închide votul. Se respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Suștimă? 324 pentru împotrivă, prea repede. Deci 324 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 325 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 39 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 328 pentru Împotrivă. Check. Verificăm 328. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 329. 329 pentru. Împotrivă. Abține respins. 329. Check. Votul este deschis. Vă rog, votați. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 41. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri adoptat. 332 a fost retras, 337 pentru 337, 337, deci pentru împotrivă 334 a fost retras. 337 este adoptat. Ajungem la compromisul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 339. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 343. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 344 în două părți. Prima parte este acoperită, a doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 346. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 43. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. 349. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. 340. Compromisul 45. Adoptat. Compromisul 46. Domnul Benson. Da. Se pare că amendamentul 364 este acoperit de compromisul 39. În regulă. Atunci trecem acum la compromisul 46, corect? Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 371. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 372. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 372. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, nu-mi dau seama. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 375 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 375, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. E greu de, greu de văzut. Câteodată un vot face, face diferența. 376 pentru. Deci suntem la 376. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 385 pentru, împotrivă, se respinge prima parte. A doua parte pentru. Avem două grupuri mari aici. Deci prima parte. Verificăm prima parte de la 385. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. A doua parte pentru. se respinge. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 397 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 397 se verifică. Votul este deschis. Votul este închis. Acesta este votul acum. Votul este închis. Repet acest vot. Unii au votat greșit pentru că interpretarea a mers prea lent. 397. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. A meritat, spune președintele. Ajungem la 402? Nu, la 400. Mă cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 402. 402 este caduc, ajungem la compromisul 49. La mine scrie compromisul 49. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 410 pentru, împotrivă. A fost prea rapid. 410 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 411. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 412. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 413. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 414 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 415 pentru, 414 check. Verificăm electronic. Votul este deschis, votul este închis. Se respinge. 415 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 416, nu, pentru că, deci 416, votăm pentru, împotrivă, 416. Cine este pentru? Ridicați mâna. Cine este împotrivă? Nu ne ajută. Mulțumim, trebuie să verificăm. E la limită. Votul este deschis. Un vot pe pe prea mult. Se respinge. 417. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 418 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, la limită. Putem verifica, a fost la limită, e greu de apreciat. 418 se verifică electronic. Votul este închis. Se adoptă. 420 pentru, Asta pentru că colegul Thomas a mai adus pe cineva în sală. 420 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm 420 electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Ați avut dreptate. 424 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 1. Ce zice, să comandăm masa de amiază sau nu? Compromisul 1 se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul. Deci 16 se verifică electronic. Votul este deschis. Vă rog să votați cu toții. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral la 20. Pentru. Domnul Quadras vrea să intervină. Când votan toți los miembros Aș vrea să știu dacă votează toată lumea cu drept de vot și care ar trebui să fie numărul total de voturi înregistrat. Deci când votează toți membrii care au drept de vot, toți cei prezenți, deci care este numărul total de voturi care trebuie înregistrate pe ecran. În mod normal 53, dar acest lucru variază pentru că nu toți colegii votează. Nu, nu am nicio putere asupra acestui fapt. Nu întotdeauna votează toți. Astăzi, în principiu, au fost 53. Când votează toți? Deci 53 când votează toți. Suntem 60 în mod normal, spune președintele, nu? Nu, trebuie să mă informez din nou. 55. Dacă suntem cu toții prezenți. Și cel mai bun rezultat la care am ajuns în ultimele um, minute a fost de 53. Deci asta înseamnă că lipsesc doi deputați. Vă mulțumesc, spune domnul Vidal Quadros. 1. Din nou votăm pe compromisul 1. Pentru? Vă cer scuze. M-am zăpăcit de cap. Scuzați-mă, Ana. Eram la 20 cu amendamentul oral. Așadar, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Check. Bun. Verificăm electronic. Tot timpul când număr eu, doriți să verificați. Deci, 24. Votul este deschis. Mulți încă pot să voteze. Au votat toți colegii? Nu? Pa da? Bun, votul este închis. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru abțin, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 uh, în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37, 38, 39 urmează. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm. 37, 38, 39, verificare electronică, votul electronic este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru. 44 așadar, pentru. Votul este deschis. Închis. Se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 45. Votul așadar este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 46 este caduc, 47 pentru. Împotrivă. Restul nu participă sau cum? Refuzați să munciți? Haideți să lăsăm gluma la o parte. Să lăsăm gluma de o parte. Deci, uh, compromisul 6 plus 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 în două părți, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. Se verifică electronic partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55 este duc 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 cu amendamentul oral. Pentru? Ce se întâmplă? Domnule Rubi, aveți cuvântul. Este propunerea mea de amendament și sunt împotriva cuvântului oral amendment. Oral amendment. Deci fără oral amendment în versiunea originală. Cine este pentru? Fără oral amendment. Pe. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Deci verificăm. 57 este deschis. Votul este închis. Se adoptă. La limită. 59 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 60. Șaizeci. Trebuie să votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Check la 60, votul este deschis. Angenommen. Gleichstand abgelehnt. Gleichstand abgelehnt. Se respinge așadar. 61 este caduc, 62, votăm la 62, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem la 1, nu, aici nu trebuie să votăm. 5, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 2 este caduc. Urmează toate. 3, 4, 6, 7, 8, 9. On bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 de la Envy este caduc, 2 de la Envy este caduc, 3 este caduc, de asemenea, 4. Votăm aici. Cine este pentru 4? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 5 Envy este caduc, 6 Envy 6 Envy pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 Envy pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Am scăpat de astea. 12 Envy pentru, abțineri se adoptă. 14 Envy pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 Envy pentru, împotrivă, Abținere se adoptă. 18 Envy, a doua parte este caducă, 19 Envy, a doua parte. Deci doar a doua parte, pentru. Împotriva. Abțineri, se adoptă. 22 cade. 23 Envy, pentru, împotriva, Ceilalți ce fac? 23. Votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Cred că e adoptat, dar mai bine verificăm. 23 NV. Votul este închis. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 28 pentru, se adoptă, 20, nu, 30 MV pentru, pentru, se adoptă, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 33 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Trecem la regii. 2 pentru, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 regii se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la votul final. Votul este deschis. Votul este de închis. Un vot pe pe prea mult. Acum deodată avem 54 de voturi. Da, se adoptă cu mare majoritate. Felicitări! Ajungem la următorul raport. și anume raportul privind PIB-ul al doamnei Matias. Trecem la compromisul 1. Pentru? Da. Împotrivă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru,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 34, verificăm, mă scuzați. Pentru. S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri respins. Adoptat, mă scuzați. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Deci cine e împotrivă, mă scuzați? Greșeala mea. Haideți să o facem încă o dată. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20. Marcus Piper. Ceea ce privește lista de vot pentru PPE, domnul Turcalas m-a informat în legătură cu aceste argumente și aș vrea să-i recomand grupului PPE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 Pentru împotriva abținere se adoptă. 15. 20 pentru împotrivă abțineri. 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm prin vot electronic. 22.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final acum, dragi colegi, s-a deschis votul. Vă rog să votați. Vote is closed. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 4 împotriva, abținere se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Trecem acum la raportul doamnei Koch-Merin. 1.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 Vă rog să votați. a deschis votul. Amendamentul 11. Verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Respins. 20 pentru, 25 împotrivă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, Respins 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 22. S-a deschis votul. Closed. Închis votul. 23 pentru, 23 împotrivă, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă 26, mă scuzați, acum 27 pentru, împotrivă. A fost retras 27, spune președintele. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 30, vot electronic. Vă rog să votați. S-a închis votul. Unsprezece pentru, 35 împotrivă, respins. Amendamentul 31 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, e caduc. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la votul final. S-a deschis votul. Vă rog să votați, dragi colegi. Closed. Too late. No, closed. And. S-a închis votul. Se adoptă 44 de voturi pentru, două împotrivă. Trecem acum la raportul doamnei Eck. E ultimul. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17, 16 pentru împotriva abțineri respins. Do 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3. Compromisul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă,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 Amendamentul 36, mă scuzați. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 45. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Am uitat ceva, spune domnul președinte. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, Am trecut uh, cu vederea, am trecut peste 1. 63, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Dată fiind importanța sequestrării dioxidului de carbon, silvicultura va fi considerată ca și celelalte sectoare care se referă la combaterea schimbării climatice. Eu aș pune plus. Aș accepta deci acest amendament oral. De 72 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, Se adoptă. Numărul 1. În bloc. Până la 9. Toate ale doamnei Lenaec. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Unanim. Votul final acum. E ultimul vot de pe ziua de astăzi, de aceea vă rog să Uh, o faceți cu mare plăcere. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și colegului care s-a ocupat de echipamente și care m-a ajutat. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Vă rog uh, însă să păstrați liniștea, deoarece acum Comisia ne va vorbi la punctul 15, la politica spațială. Dragi colegi, deci cei care nu doresc să participe sunt liberi să părăsească sala, însă vă rog să păstrați liniștea. Domnul Remec Dorești, domnule Remec, doriți să interveniți sau îi dau direct cuvântul reprezentantului comisiei? Cum doriți dumneavoastră? Domnul Remec. Nu, poate să intervină direct comisia. Hören mal. Ich hatte gebeten. Vă rugasem să ieșiți în liniște. Reprezentanții comisiei au așteptat până ne-am încheiat votul. Stimați colegi, Vă rog frumos! Faceți puțină liniște, vă rog. Cred că trebuie să oferim toată atenția noastră comisiei. Este vorba de Ecaterina Cavada. Sper că v-am pronunțat corect numele, nu-l cunosc. E rândul dumneavoastră, vă rog. Tout à fait monsieur le président. Într-adevăr, corect, domnule președinte, acesta este numele meu. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că mi-ați dat cuvântul și aș vrea să-mi cer scuze pentru că nu eram prezent azi dimineață la momentul în care s-a dezbătut acest punct. Obiectivul intervenției mele este acela de a vă informa în legătură cu starea lucrărilor actuale asupra raportului la jumătatea drumului a programului de navigație prin uh, satelit. După cum știți, Comisia are o obligație juridică și a, uh, programatică de a veni în fața Parlamentului și a Consiliului cu acest raport, dându-vă informații în legătură cu îndeplinirea sa. Și pot să vă spun că am reușit să ducem la capăt multe lucruri, de asemenea, să vă informăm în legătură cu dificultățile și știți prea bine că am avut multe dificultăți în ultimii doi ani, de asemenea asupra riscurilor cu care ne-am confruntat și în special în legătură cu provocările de viitor pentru Galileo. Domnule președinte, Comisia este foarte conștientă de faptul că aici, la Comisia dumneavoastră, se așteaptă aștepta acest raport în ultimile șase-șapte luni. Încă din luna martie, domnul Remec dorea să aibă astfel de informații din partea Comisiei pentru ca Parlamentul să poată să își definească poziția. Dați-mi voie astăzi să să vă prezint astăzi în câteva cuvinte cauzele acestei întârzieri. E vorba de două motive în principal. Acestea au de-a face cu aspectele de programare, de calendar și, pe de altă parte, cu aspectele instituționale. Referitor la calendar, Comisia ar dori ca prin acest raport să inițieze o dezbatere serioasă cu Parlamentul și cu Consiliul. În acest context, Comisia ar dori să vă ofere un document complet și realist în același timp. Iată de ce am așteptat pentru a avea datele necesare, în special cele financiare, date finale, care să permită Comisiei să facă o evaluare totală și să prezinte niște opțiuni realiste. Astăzi pot să vă spun că suntem în măsură să avem aceste date financiare, tocmai pentru că faza de dezvoltare se apropie de sfârșit. Ne dorim ca cei patru sateliți să fie lansați în 2011 și, deci, știți foarte bine că am semnat deja patru contracte, ultimul pe 25 octombrie, în legătură cu operațiunile, și celelalte două contracte se vor semna la uh, sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Din punct de vedere instituțional, Deși Galileo ar dori să meargă mai departe singur în calitate de serviciu, nu trebuie să uităm faptul că programarea financiară a acestui program trebuie să fie coordonată cu cea a Comisiei. Care este situația în ziua de astăzi? Pe 19 octombrie știți că la Comisie s-a adoptat a, o, o comunicare în legătură cu bugetul UE. De atunci, programul Galileo și programul Manager nu se mai pot teme de faptul că ar lipsi fondurile suplimentare pentru aceste programe până la până la anul 2014. Ținând cont de aceste elemente, deci, Comisia, așa cum v-a anunțat deja domnul comisar Tajani, la ședința plenară de la Strasburg în septembrie, Comisia dorește să procedeze în două etape. O primă etapă va fi la sfârșitul anului, începutul anului viitor și va fi reprezentată de o comunicare în legătură cu o analiză la jumătatea parcursului a programului și să se ceară avizul Parlamentului și al Consiliului. Înainte de adoptarea oficială a acestui comunicări, domnul vicepreședinte dorește să se întâlnească cu uh, GIP-ul, cu uh, Consiliul de Experți pentru Galileo și în felul acesta să primească idei din partea Consiliului și a Parlamentului pentru comunicarea ulterioară. O a doua etapă vom iniția dezbaterea în urma acestei comunicări și pe baza orientărilor primite din partea Consiliului și a Parlamentului, vom trece mai departe și la sfârșitul anului 2011 vom face propuneri legislative pentru programul Galileo, încă o dată ținând cont de cadrul perspectivelor financiare noi. Vă dați deci seama că pentru comisie, acea dezbatere care trebuie să aibă loc între noi și dumneavoastră este cu atât mai importantă și necesară pentru ca programul să se desfășoare în condiții optime. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, aș vrea să închei această intervenție reamintindu-vă două lucruri. În primul rând, Galileo reprezintă pentru Comisie și pentru dumneavoastră un program strategic. Și în calitate de gestionar al acestui program, noi avem obligația și de asemenea mândria, să spunem așa, de a-l implementa cât mai repede cu putință și în cele mai bune condiții. Chiar dacă nu dispunem de fonduri suplimentare până în 2014, obiectivul nostru este acela de a fi pregătiți pentru a ne impune pe piață încă din 2014 cu cei 18 sateliți care vor fi lansați între timp până în 2014, Galileo va fi în stare în felul acesta să ofere cetățenilor europeni și nu numai acestora, ci lumii întregi, trei servicii servicii care vor permite accesul cetățenilor la foarte multe aplicații. Până în ziua de astăzi, Comisia a fost foarte mulțumită de susținerea pe care a primit-o din partea Parlamentului și sper că același lucru se va întâmpla și pe viitor, ținând cont de faptul că acest program nu este doar o inițiativă a Comisiei, ci o inițiativă a Uniunii Europene și toată lumea ar trebui să o susțină. Vă mulțumesc și sunt dispusă să răspund întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc! Sì, eh, avevo ringraziato la rappresentante della Commissione per questa chiara. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare atât de clară. În ceea ce privește susținerea din partea Parlamentului, vreau să vă reamintesc că în urmă cu două săptămâni a existat o conferință importantă aici la Parlament, care coincidea practic cu semnarea acelui contract despre care ne-a spus, deci vă dați seama cât de mult vă susținem. Însă președintele a revenit, așa că am să-i dau cuvântul. Dar domnul Lambert dorea să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a vorbit deja despre programul și problemele pe care le-am avut, dar proiectul a început deja, deci trebuie să recunoaștem acest lucru. Și a, e adevărat că nu e surprinzător ca programele destinate spațiului să-și depășească bugetul. Știm ce, știți care este părerea noastră în legătură cu managementul, de asemenea pentru programul, programul ITER, de exemplu, nu avem nimic pus în funcțiune, în schimb aici, da. Deci trebuie să obținem din partea Comisiei un calendar sau măcar o idee a costului de exploatare și de funcționare, deci a ansamblului său, nu un sistem subfuncțional cu 18 sateliți, ci un sistem complet care trebuie să funcționeze nu doar pe următorii 2-3 ani, ci pentru 20-30 de ani, pentru că acesta este scopul nostru. Și pentru mine, o jumătate de sistem sau un sistem cu doar 18 sateliți nu are niciun sens. Avem nevoie de sistemul complet. Și, într-un fel, trebuie să știm și care este costul opțiunii de a ne opri, deci opțiunii zero, să-i spunem așa. Dacă ar trebui nu știu din ce motive, la, să luăm decizia de a opri și de a pune capăt acestui program din cauza finanțării, a bugetului și așa mai departe, să vedem care este costul încetării activității și care este costul activității dusă până la 100%, să vedem diferența. Și pot să vă spun că până acum am impresia că rămânem undeva la mijloc și asta nu, nu mă poate mulțumi. Trebuie să știm uh, dacă putem avea un sistem care să fie complet funcțional, pentru că lucrurile care există la ora actuală sunt redundante, nu sunt suficiente. Deci să vedem uh, cum investim banii noștri, pentru că nu vrem ca aceștia să fie limitați. Iată, deci, ce vroiam să spun și încă un element. Atâta timp cât nu avem o viziune financiară completă, e foarte greu să ne pronunțăm asupra acestui subiect. Mulțumesc! Danke, Kollege Ransdorf. Mulțumesc, domnul Ransdorf. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin dintr-un stat membru care este foarte interesat de acest program, Galileo, deci am urmărit cu mare atenție intervenția Comisiei. Sunt dezamăgit de mesajul pe care l-am auzit, pentru că Conform acestuia, nu există niciun progres și nicio informație suplimentară care poate fi discutată în acest cadru. Repet, sunt cât se poate de dezamăgit. Frau Kollegin Domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Aș uh, dori să atrag atenția și să recomand Comisiei Europene ca atât în viitorul program uh, cadru opt de cercetare, dar chiar și până în 2014, să aloce fonduri suplimentare pentru cercetare. Pentru că atunci când vorbim de Galileo, vorbim întâi de crearea unei infrastructuri. Uh, știm bine, vor fi lansați cei 18 sateliți, dar nu este suficient să avem doar această infrastructură, uh, inclusiv cea terestră, Uh, în lipsa unor servicii și aplicații dezvoltate care într-adevăr să fructifice această investiție în proiectul Galileo. De aceea cred că până la lansarea uh, întregii uh, serii de 18 sateliți, așa cum este planificat până în 2018 și 30 de sateliți până în 2018, deci 18 până în 2014 și 30 până în 2018, Uh, cred că este esențial să investim în uh, dezvoltarea de servicii și aplicații care, la momentul potrivit, să poată, într-adevăr, să utilizeze, să dea valoarea investiției realizate în proiectul uh, Galileo. Mulțumesc. Colegin Hall. Don Hall. Thank you. Um, first of all, I would... Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să spun că este extraordinar de nesatisfăcător faptul că deputații dețin informații atât de restrânse, spre deosebire de comisie. Asta la o epocă când suntem practic rugați să votăm fonduri pentru Galileo, lucru care nu este acceptabil. Ni se cere să luăm astfel de decizii legați la ochi, practic. Sunt uh, de acord cu comentariile făcute de colegii mei. Este o situație extrem de nesatisfăcătoare, chiar dezamăgitoare, aș spune. Să nu primim aceste informații și să ne confruntăm cu aceste întârzieri. Un al doilea lucru pe care aș dori să-l spun. Aș dori să reiau uh, cele spuse de colegii mei, domnul Lambert și doamna Țicău când analizăm costurile acestui proiect, este nevoie să avem o evaluare completă a costurilor. Pentru că, pe de o parte, trebuie să știm ce se întâmplă dacă ne oprim, pe de altă parte, trebuie să analizăm la modul onest și transparent ce anume primim dintr-un eh, program parțial, spre deosebire de ce primim de la un program total. Pentru că mie mi se pare că potențialul adevărat al Galileo este dacă este un program total doar atunci putem avea pretenția de a fi pe un loc frontaș în materie de inovație. Și ne aflăm într-un mare pericol, cel puțin din ceea ce sugerează Comisia acum. Suntem la jumătate de drum, avem o jumătate de program, suntem cumva între două lumi, nu ne alegem cu nimic și ne costă o grămadă de bani. Mulțumesc. Monsieur Audi. Domnul Odi, domnule președinte, sunt uluit, deoarece până acum Comisia nu a dovenit în niciun fel că ar fi capabil să gestioneze astfel de programe atât de majore. Deci pe mine mă uluiește atitudinea colegilor. Fie că nu citim uh, aceleași documente, fie că nu înțelegem ce se întâmplă. Deci am avut foarte multe dezbateri. Noi ne așteptam la niște venituri extraordinare, iar veniturile au fost practic zero, inexistente. Acum, datorită Parlamentului European, reluăm acest dosar, însă să nu uităm că e vorba aici de o chestiune de independență militară, de sănătate și de uh, securitate. Deci nu vrem să depindem de americani și de semnalul lor. Dacă americanii sau chinezii ne taie semnalul sau știu eu cine altcineva, uh, cui noi uh, îi vom fi uh, delocalizat semnalul, deci ce vom face atunci? Deci nu avem cum să tot punem la îndoială existența acestui program de infrastructură. Deci haideți să-l sprijinim. Într-adevăr, sunt de acord cu faptul că um, ar trebui să avem informații în scris cât mai repede de la comisie, niște informații cât mai uh, cuprinzătoare. Și în ceea ce privește grupul de discuții între Parlament și Consiliu, cred că ar trebui să fie informați toți deputații, nu doar cei șase parlamentari uh, cu dreptul de pline sau suplanți care participă la acest grup de discuții. Deci cu toții trebuie să știm ce se întâmplă cu acest uh, proiect crucial pentru rolul Uniunii Europene la nivel internațional. Și dacă colegii doresc să discutăm din nou despre cât de adecvat este acest, politic, acest program din punct de vedere politic, da, putem să o facem. Eu unul sunt, uh, pe mine mă mulțumește ce ni s-a prezentat, uh, sunt de acord cu calendarul privind următoarele perspective financiare și, într-adevăr, cred că în 2011 ar trebui să fie prezentate niște măsuri legislative în ceea ce privește negocierile financiare. Domnul Tosnovski are cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, ten problém spočívá v tom, že skutečně... Cred Cred că avem o problemă din cauza naturii repetitive a acestei discuții. Este un proiect tehnic. Nu este vorba pur și simplu de simple declarații. Unii dintre noi știu că proiectele tehnice au anumite date certe pe care trebuie să le respecte, de exemplu zi, datele la care trebuie să fie lansați sateliții. Și până în 2013 și 2014 aceste date sunt stabilite. Ceea ce mi-aș dori eu însă ar fi o serie de informații clare din partea Comisiei, astfel încât să vedem care sunt aceste etape importante pentru proiect. Când anume vor fi lansați cei 18 sateliți, care va fi acoperirea acestora. Pentru o acoperire totală avem nevoie de aproximativ 30 de sateliți, nu de 18. I-aș ruga pe prietenii noștri de la Comisie să ne ofere aceste informații cât de curând posibil. Acest lucru ne-ar arăta care sunt uh, etapele despre care v-am vorbit, care este timingul, care este sincronizarea și că, cât care sunt costurile pe care le presupune acest proiect. Proiectul acesta, Galileo, este cât se poate de important pentru Uniunea Europeană și nu dorim să avem senzația că nu este sub control situația. Știm care sunt pericolele și capcanele, dar trebuie să existe o programare, pentru că există condiții tehnice care trebuie să fie respectate cu orice preț. Mulți dintre noi au uh, întrebări rezonabile cu privire la ce înseamnă cu adevărat Galileo și care sunt uh, deadline-urile. Ar fi frumos să primim un răspuns de genul da, până la data X programul va fi lansat, până la data Y se va întâmpla asta și asta. Nu e suficient să spui oamenilor, e bine, așteptați până în 2013, așteptați până în 2014. Pentru că există și alte aplicații de genul acesta care tot așteaptă și tot așteaptă. Există utilități din sectorul public care depind de faptul dacă sateliții sunt sau nu lansați pe orbită. Dacă nu, se va face din nou uh, recurs la sistemul american GPS. Noi trebuie să punem la dispoziție un produs, un serviciu mai bun, un serviciu care este de calitate. Haideți să avem un calendar clar, haideți să avem etape clar stabilite trebuie să știm care sunt obiectivele până în 2012, 2013 și așa mai departe. Cred că până și pentru comisie ar fi dezirabil să știe în detaliu ce se va întâmpla până în 2012-2013. Parlamentul trebuie să voteze privind liniile de finanțare. Altfel, ajungem la o situație ca cea descrisă de domnul Lambert. Cred că, din punctul de vedere al Parlamentului și al acestei comisii, cu cât informațiile sunt mai detaliate, cu atât mai bine. Scopul este să evităm această senzație de vag pe care ne-o dau uh, colegii noștri de la Comisie. Parlamentul a susținut întotdeauna proiectul Galileo. Parlamentul își dorește ca proiectul să fie funcțional și ar fi foarte păcat dacă am șterge pe jos până la urmă cu acest uh, sprijin intens. Este un proiect tehnic, nu este doar o chestiune ce ține de simple declarații. Înțelegem problemele, vrem să rezolvăm. Mulțumesc. Din nou dau cuvântul uh, colegei Hall. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la un comentariu făcut de domnul uh, Audi. A spus că Galileo este important pentru independența militară, l'independence militar. Când am votat asupra Galileo în Parlament, Comisia a negat vehement că ar exista vreun aspect militar al acestui uh, proiect. Se spunea atunci că este un proiect civil cu beneficii pentru populația civilă. Am dorit acum să știm dacă într-adevăr Galileo este pe atât de important pe cât se zice pentru independența militară. Mulțumesc. Coleg Lambert. Domnul Lambert, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la același subiect. Poate că sunt un animal rar în grupul verzilor, însă uh, nu sunt uh, naiv. E clar că e vorba aici de independența militară și că e important să avem un sistem autonom. Deci nu avem cum să uh, nu recunoaștem acest lucru. Deci nu putem să spunem că uh, în această lume putem trăi fără arme și fără înarmare. Ar fi utopic. Și sistemul de poziționare prin satelit face parte din acest sistem. Bineînțeles, din punct de vedere strategic avem nevoie de așa ceva. Însă, în primul rând, așa cum spunea Fiona, nu vom avea un sistem, nu avem cum să avem un sistem parțial. Deci ori avem, ori nu avem. Deci eu nu pun să semn întrebări cât de important este acest sistem, însă știu că avem nevoie de un sistem complet doar. Și singura problemă pe care o am eu e că am impresia că semnăm cecuri în alb, deci fără să știm exact care sunt costurile exacte. Și facem asta o dată de două ori și nu știm unde vom ajunge. Deci ar trebui să punem întrebările clar și să spunem ce obținem pentru banii cheltuiți. Eu unul cred în autonomia Uniunii Europene, chiar și în domeniul apărării și nu numai. Uh, Însă trebuie să vedem dacă avem mijloacele pentru a ne dota cu această autonomie și putem uh, acționa la nivel bugetar sau nu. Poate că spui că mă bag înapoi pe ușa din dos, însă dacă în ziua de azi, dacă trebuie să tranșăm, eu aș spune că da, vreau un sistem Galileo complet. Și dacă asta ne costă, să zicem, uh, o întârziere de 10 ani la ITER, nicio probleme problemă și vom decala uh, în timp investițiile pentru ITER. Deci acesta este uh, raționamentul pe care ar trebui să-l avem. Eu nu cred că ar trebui să ucidem Galileo folosindu-ne de scuze bugetare. Nu, când Galileo a început acum 15 ani, eram un mare susținător al acestui program și îmi pare foarte rău că Totul s-a pierdut din cauza parteneriatului public-privat. Acest proiect ar fi trebuit să fie public la nivel european de la bun început. Am văzut care au fost uh, consecințele, întârzieri, uh, întârzieri bugetare, co- costuri, deci de aceea ar trebui să ne uităm din nou la calendar, să luăm din nou deciziile și cred că la un moment dat va trebui să spunem clar. Deci vom relua totul, semnăm ce trebuie și nu mai discutăm. Comisia. Dacă dorește să intervină, vă rog. Vă mulțumesc. Încă o dată vreau să vă spun că mă bucur să văd cât de important este acest subiect la Parlamentul European. În ciuda faptului că în ciuda faptului că în momentul de față nu dețineți datele pe care le-ați cerut în urmă cu luni de zile. Deci toate aceste întrebări ne vor permite să lămurim anumite aspecte și astăzi voi începe prin a mă referi la aspectele pe care trebuie să le confirmăm. Deci Galileo nu se va opri la cei 18, 20 sau 24 de sateliți. Obiectivul Comisiei și al Uniunii este să avem un sistem complet. Comisia are un regulament deci există o lege pe care trebuie să o respectăm, iar această lege votată de Parlament și de Consiliu îi cere Comisiei să furnizeze un sistem complet care să poată să ne aprovizioneze cu cinci servicii. Deci pe baza acestui obiectiv noi la comisie ne facem planificarea. Însă dincolo de acest obiectiv există și realitatea care are foarte mult de a face cu aspectele financiare. În ziua de astăzi, cu banii pe care îi avem, nu suntem capabili să contractăm, să cumpărăm 28 de sateliți. Și există două posibilități. Fie vă spun că vom abandona, fie vă propun să ne gândim la o strategie, la o modalitate prin care să optimizăm această lansare a sateliților. Deci nu e un secret aici. Comisia intenționează să acționeze treptat. Deci prima etapă în 2014 cu trei servicii. Serviciul deschis, serviciul safety certain Rescue și cel de-al treilea serviciu legat de public, Public Related Service. Aceasta este practic fereastra noastră de oportunități, deci nu putem aștepta uh, toți cei 28 de sateliți pentru a face cunoscut acest sistem și pentru a oferi acces la el. Nu, cetățenii trebuie să cunoască acest sistem și trebuie să existe posibilitatea de a dezvolta aplicații. A doua etapă, din 2006-2017, în funcție de finanțare, bineînțeles, și de evoluția contractelor, deci, în a doua etapă, uh, intenționăm să completăm sistemul. Este obiectivul pe care îl avem și vă spun încă o dată că nu ne dăm, nu facem niciun fel de compromis aici. Vreau să vă semnalez faptul că și eu sunt o mare susținătoare a acestui proiect de 10 ani de zile, deci după 10 ani de zile nu pot fi de acord cu ideea de a avea un sistem pe jumătate. Deci nu putem avea un sistem parțial, ci doar unul complet. Într-adevăr, există sisteme care penetrează în mod treptat, însă acestea la un moment dat devin complete. Deci, înainte de a hotărâ strategia, trebuie într-adevăr să dispuneți de toate informațiile și datele necesare. Și pentru comisia aceasta este o condiție sine qua non. Nimeni nu are cum să hotărască fără să uh, cunoască toate informațiile. Și prin această comunicare, deja peste câteva luni și după aceea mai oficial, printr-o propunere legislativă în cadrul noilor perspective financiare, deci Comisia, în calitate de program manager și uh, în virtutea experienței pe care o avem, deci vă vom putea informa în legătură cu modul în care am gestionat suma pe care ne-au alocat-o Parlamentul și Consiliul acum 2 ani. Deci vă vom spune de câți bani dispunem până la sfârșitul perioadei actuale. Vă vom spune care sunt costurile, supracosturile și de ce au intervenit acestea. Deci trebuie să vă spun că nu din cauza unei proaste gestiuni au apărut costurile suplimentare persoanele care trebuie să hotărască și să, dună, să ducă la bun sfârșit acest program trebuie să știe uh, ce se află, de ce au apărut aceste costuri suplimentare. Un alt uh, lucru, prin aceste costuri trebuie să vedem cum, prin aceste costuri suplimentare, programul trebuie să facă față riscurilor. Deci trebuie să vedem dacă există posibilitate tehnică de a face un reporting într-o a doua etapă un reporting privind anumite activități și care ar fi urmările acestui fapt. Și un ultim aspect pe care trebuie să-l cunoașteți este legat de costuri. Deci nu neapărat de finanțare, de sursa de finanțare, deci ci de costul fazei de exploatare. Deoarece obiectivul Uniunii Europene nu este să pună pe picioare un sistem cu 25, 28 de sateliți afrați pe orbită și anumite segmente la sol doar ca să îl admirăm. Nu, sistemul acesta trebuie exploatat și valorificat. Iar comisia, pe baza unor studii întocmite în ultimele 14 luni, vă va putea prezenta o primă estimare într-un cadru plurianual. Deci noi nu facem o estimare uh, limitată Uh, la o perioadă de 5 sau 6 ani. Nu, această exploatare depășește mecanismele bugetare pe care le are Uniunea Europeană. Deci trebuie să dăm dovadă de realism. E vorba de aspectele programatice uh, care intervin într-un astfel de sistem mondial. Deci noi dacă vom contracta un operator, nu putem să spunem că vom lucra cu el doar pe 5 ani are nevoie de o perspectivă mult mai îndelugată. Și ei bine, comisia vă va da toate aceste informații. Vă rog însă să ne dați un răgaz de câteva săptămâni și vă vom prezenta toate aceste aspecte care vă vor permite să evaluați mai bine situația și care vă vor permite să luați o decizie în cunoștință de cauză în legătură cu viitorul acestui program. Domnule președinte, s-a pus o întrebare în legătură cu rolul și utilitatea programelor de cercetare. Galileo știe că există această oportunitate și vă spun că în momentul de față, prin strategia noastră, intenționăm să plătim Galileo prin propria sa linie bugetară, însă tot ceea ce reprezintă aplicații receptor și faza creativă de pe piață, e bine, în aceste privințe folosim finanțarea din proiectele de cercetare. Și în baza acestor obiective vom uh, lucra și pe viitor. Vreau să vă spun că atât comisarul meu, cât și serviciile noastre sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta toate aceste aspecte deci nu doar ceea ce ține de uh, JIT. Nu doar de, în cadrul grupului JIP. Nu? Ok. Este cineva? Nu. Mișcanți canțea. În acolo. Atunci vă mulțumesc din suflet pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Doamna Hall, aveți din nou cuvântul. Vă cer scuze, dar de fapt nu mi-ați răspuns la întrebarea mea privind independența militară. Vous avez raison, je, je suis désolé. Dreptate și îmi cer scuze pentru acest lucru. Printre elementele pe care vreau să le confirm se află și uh, faptul că Galileo este un sistem civil controlat, cu control civil. E bine, însă printre aplicațiile sale intenționăm ca prin serviciul public regulated, deci intenționăm să avem și aplicații folosite de guverne, chiar militare. Însă nu trebuie să existe o confuzie între a avea un sistem militar și a avea niște aplicații cu utilitate uh, militară. Diferența este foarte mare. Acum o lună, Parlamentul și Consiliul au uh, cerut Comisiei să facă o propunere în legătură cu posibilitatea ca utilizatorii să aibă acces la serviciile uh, PRS, Public Related Services. Deci, în discuții la Consiliu și putem, bineînțeles, să discutăm și cu Parlamentul, deoarece atât uh, Parlamentul cât și Consiliul trebuie să ia această decizie. Deci eu cred că e o șansă, e o ocazie de a lămuri toate aceste aspecte. De asemenea, țin să vă reamintesc că doamna Copa a, a făcut un raport în luna iulie, raport în care se ținea cont de aceleași aspecte și s-a făcut și acolo distinția între un sistem civil cu control civil și ce se întâmplă în aval, în legătură cu diferitele aplicații. Bun. Vă mulțumesc încă o dată din suflet. Este pentru prima dată când s-a făcut o astfel de prezentare profesionistă din partea Comisiei pe această temă. Vă mulțumesc din suflet pentru ea. Este utilă și vă rog să țineți cont și de sugestiile colegilor ar fi cât se poate de util dacă noile informații ne-ar parveni sub forma unui document, pentru că nu întotdeauna toți colegii noștri sunt aici și ar fi mai simplu dacă am putea recurge la acel document. Nu trebuie să fie un document de zeci de pagini, una, două pagini ajung. Observații, puncte, idei. Domnul coleg Remek. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych jenom... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere și tuturor celor cu care am uh, lucrat. Aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această contribuție și nu cred că trebuie să schimbăm nimic uh, din deciziile pe care le-am luat azi dimineață. Colegii m-au susținut azi dimineața atunci când spuneam că ne lipsesc informațiile relevante și s-a făcut de asemenea o sugestie asupra ceea ce putem să facem ca să remediem acest lucru. Cred că merită să trimitem o scrisoare așa cum am sugerat azi dimineață. Referitor la problema redactării unui raport nelegislativ în legătură cu sistemul de navigație prin satelit. Aș vrea să spun că la ora actuală politica referitoare la spațiu și între acestea și Galileo are nevoie de o abordare mai politică. Pentru că dacă nu înțelegem că acesta este un proiect de infrastructură care afectează în mod direct toate politicile și toate domeniile vieții de zi cu zi, nu vom fi în stare să explicăm costurile aferente acestui proiect. Câțiva colegi au făcut deja astfel de remarci, dar vreau ca lucrurile să fie mai clare. O cercetare britanică arată că activitatea care are legătură cu spațiul nu a cedat în fața recesiunii economice și în Marea Britanie aceasta se ridică la 7,5 milioane de lire sterline și a crescut în ultimii ani în continuu. Aceasta este informația de care dispun eu la ora actuală. Un sistem de navigație prin sateliți nu ne poate fi util dacă continuăm așa cum am făcut până acum, dacă avem o abordare fragmentată. Pentru că e ca și cum am construit o cale ferată cu o singură șină, nu cu două. Și mi se pare că tocmai asta încercăm să facem cu Galileo. În încheiere aș vrea să spun că este pentru prima oară când Europa a reușit să aibă un proiect civil garantat a fi civil. Pentru că niciun alt actor de pe piață nu a reușit să garanteze un astfel de proiect civil. Și nu cred că putem spune că Europa nu are puterea economică să facă ceea ce America sau Rusia sunt în stare să facă. Cred că trebuie până la urmă să găsim fondurile necesare pentru mărimea acestui proiect. Cred că toată lumea aici a spus același lucru și raportul meu poate reflecta această idee pentru a sublinia și mai mult importanța acestui proiect din punct de vedere politic. Mulțumesc! Gut, ich bedanke mich. Vă mulțumesc! Vom proceda după cum am stabilit, vom uh, ruga Comisia să ne trimită aceste observații pentru ca noi să fim ținuți la curent. Vă doresc o pauză plăcută de amiază. Am încheiat lucrările. Mulțumesc!